privind protejarea victimelor terorismului. Are cuvântul Comisia Europeană, doamna comisar Elżbieta Viencovska. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Atacurile recente de la Paris au, ne-au arătat din nou fața radicală a terorismului știu că în ultimele în ultime, ultimul deceniu mai multe state au făcut uh, au fost victimele unor atacuri teroriste. Spania, Estonia, Grecia, Suedia, Norvegia, Bulgaria, Belgia și Danemarca. Directiva din 2012 cu privire la drepturile victimelor care a intrat în vigoare săptămâna trecută este, luna trecută, este instrumentul principal comunitar în acest sens, ehm, prevede drepturi obligatorii, cum ar fi dreptul la protecție, susținere și asistență, care să țină cont de necesitățile individuale ale fiecărei victime. Însă, nu dă măsuri specifice pentru eh, victime ale terorismului. Atacurile teroriste lasă în urma lor persoane rănite, traumatizate, sau care decedează ca, urmează, ca urmare ale acestor atacuri. Victimele terorismului necesită protecție specifică pentru a răspunde naturii acestui tip de crimă. De, de aceea, Comisia a decis să introducă prevederi specifice pentru victimele terorismului în propunerile pentru uh, directivă pentru combaterea terorismului, propunerea din 2 decembrie. Obiectivul principal este să obligăm statele membre să criminalizeze uh, atacurile teroriste și uh, de, și activitățile care au legătură cu terorismul, cum ar fi călătorii uh, în scop terorist sau finanțarea terorismului. Această propunere, propunere răspunde mai îndeaproape nevoilor victimelor terorismului și, în special, directiva propusă cere statelor membre să se asigure că victimele terorismului au acces direct la servicii de susținere uh, care acordă susținere și tratament psihosocial aceste tratamente trebuie să fie disponibile cât de, uh, pe toată durata cât este necesar. Accesul la informații fiabile pentru victime și despre victime ale terorismului este uh, crucial. Directiva ne cere ca sistemele de susținere să acorde aceste informații Autoritățile naționale competente vor trebui să coopereze îndeaproape pentru a se asigura că toate victimele terorismului sunt bine informate și că primesc susținerea și asistența necesară independent, indiferent de unde se regăsesc în Uniune. Regulile cu privire la protecție, susținere și asistență vor contribui la procesul de vindecare pentru victime și pentru familii și vor ajuta la procesul de vindecare a întregii societăți. Acest lucru stă și în centrul uh, inițiativei noastre a centrelor de excelență împotriva extremismului pentru a lupta împotriva radicalizării. Acest centru de excelență care a intrat uh, în acțiune în 1 octombrie anul curent uh, a primit 25 de milioane de euro pentru următorii patru ani pentru a trimite pe experți pe teren. Acești experți sunt reprezentanții ai autorităților locale, ale comunităților locale, serviciilor de poliție, lucrători sociali și în domeniul sănătății, ehm, cei care lucrează în domeniul securității și, nu în ultimul rând, ehm, reprezentanții ai grupurilor de victime Victimele terorismului merită solidaritatea și susținerea din partea noastră. Au un rol foarte proeminent în lupta împotriva radicalizării. Mărturiile lor pot să își aducă o contribuție crucială în munca de prevenție. S-a uh, înființat un grup de lucru în legătură cu privire la amintirea victimelor terorismului se va organiza un marș în amintirea victimelor terorismului în 2016. Comisia are ziua amintirii europene a victimelor terorismului în 11 martie și uh, vom continua să facem acest lucru cu susținerea Centrului de Excelență. Astfel vom putea să-i ajutăm pe cei care continuă să sufere acest centru de excelență se va asigura că vocile victimelor vor fi ascultate și vor fi ascultate în special de către tinerii radicalizați. Suferințele victimelor nu trebuie să fie niciodată în zadar. Aceste voci trebuie să îi facă să se răzgândească pe cei care sunt uh, pe cale de a se radicaliza. Sunt convinsă că victimele au un rol extrem de important în activitățile contraradicalizare atât în închisori cât și în alte contexte pot să aibă o influență pozitivă asupra persoanelor supuse riscului sau deja radicalizate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. În urmează intervențiile în numele grupurilor politice, în numele PPE, doamna Jimenez Beseril Barrio. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte dificil să acceptăm că or, oricine dintre noi poate să fie o victimă. A trebuit să o accept când ETA mi-a asasinat fratele și, soția, și so, pe soția lui. Nu contează dacă cel care trage o face în numele unui stat islamic sau unui stat independent, uh, independent basc nu există niciun fel de Dumnezeu care să justifice luarea unei vieți umane. Aceste victime trebuie să fie văzute ca simbol al apărării în fața terorismului. Terorismul lovește în toate statele Uniunii însă nu toate statele Uniunii au legi de susținere pentru victime. Așadar, este necesară o directivă europeană pentru protecția victimelor terorismului. Sunt patru necesități. Dreptul la justiție, la adevăr, la memorie și la demnitate. Dreptul la memorie pentru ca nimeni să nu transforme în erou un terorist nu înțeleg de ce grupul popular european este singurul care propune încă o dată o rezoluție în legătură cu victimele terorismului, care este respinsă în continuare în conferința președinților de toate grupurile, cu excepția ECR. Noi vrem să facem un prim pas pentru victimele terorismului. Poate că nu merită victimele o directivă a Parlamentului și a Consiliului dar măcar o rezoluție ne obli- ne-ar obliga să îi protejăm pe cei care sunt cei mai afectați de terorism, și anume victimele. Doamnă comisar, pentru când o dată reală de propunere a unei asemenea directive? Vă mulțumesc că acceptați o întrebare cu cartonașul albastru de la domnul Sony. Pot să repet, aștept, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Gianni? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, dragă colegă, am toată înțelegerea față de dumneavoastră, mai ales față de pierderile pe care le-ați suferit. În țara mea, în Ungaria, fost membru al Parlamentului și uh, reprezentam o regiune cu multe victime în urma cel de-al doilea război mondial. Vă rog frumos să, să transmiteți uh, colegilor dumneavoastră de partid, cu Fides cu tot, acest mesaj, pentru că Fides vrea să ridice o statuie pentru o, o persoană care a fost nazistă. Mulțumesc. is for your answer. Trebuie să răspundeți? Noi vorbim aici despre victimele terorismului, nu pe de victimele războaielor, însă bineînțeles că orice victimă trebuie să uh, aibă aceeași susținere fără niciun fel de excepție. Thank you. Next blue card. Vă mulțumesc. Mai aveți o întrebare cu cartonaș albastru? Acceptați o întrebare din partea domnului Bugovici? Nu. No. Yes? Da sau nu? Yes or no? Păi da sau nu? I think. Um, nu știu, cred că e o neînțelegere la mijloc, spune președintele. Uh, well, on behalf of SND Group. În numele SND, doamna Chimici. Un minut și jumătate. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Recentele atacuri teroriste au uh, subliniat încă o dată nevoia de a lua măsuri. Nu e nimic nou. N-ar trebui să ne uităm doar la oamenii care au creat aceste atacuri pentru a uh, extinde acțiunile de prevenire. Trebuie să ne uităm la victimele directe și indirecte. În programul Stockholm din 2009 am subliniat că e important să protejăm victimele și ca o prioritate victimele terorismului o categorie care include pe aparținătorii uh, victimelor și pe aceștia. Directiva 29 per 2009 cu privire la uh, victime recunoaște foarte clar statutul victimelor terorismului care necesită o, acțiune, o atenție aparte. Acum, mai mult ca oricând, victimele terorismului trebuie să poată conta pe solidaritate și pe sprijin la nivel național și internațional, să creăm măsurile necesare Așa cum a subliniat și doamna comisar, vreau să-i mulțumesc chiar pentru declarație. Și consideră că trebuie să mergem chiar și mai departe de atât, să oferim uh, ajutor medical gratuit, consiliere psihologică, asistență pe termen. Sunt oameni care suferă fizic sau mental din cauza ceea ce li s-a întâmplat accesul la justiție trebuie să fie și el garantat, în așa fel încât să existe compensație și protecție. Și să recunoaștem rolul asociațiilor pentru protejarea victimelor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Chinici. Are cuvântul în numele ECR. Domnul Kirkup, un minut. Uh, domnule președinte, domnule comisar, mânia și durerea pe care le simțim la vederea acestor atrocități ne-au afectat profund ca națiune, în calitate de comunități și ca Uniune. Este timpul să ne întrebăm în cine, în cine mai avem încredere, ce știm și în cine, pe cine putem baza, dar nu trebuie să cădem pradă demagogiei. În zilele de după Paris, în Franța și în Europa s-au simțit tristețea și șocul, dar apoi a venit un mesaj puternic de hotărâre, de fermitate. Fanatismul Daesh nu trebuie să ne afecteze pe termen lung. Trebuie să ne refacem viețile, trebuie să ne asigurăm că trăim în siguranță noi și cetățenii Europei. O să învingem acest inamic și viețile noastre nu vor mai cunoaște frica, dar nu sacrificând toleranța, libertatea religioasă, acele elemente culturale care au făcut Europa ce este astăzi. Vă mulțumesc. Din partea ALDE, doamna Pagazuza Urtundua Ruiz. Două minute, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Criminalii obișnuiți de obicei nu caută publicitatea Teroriștii încearcă să fie însă eroi. Teroriștii acționează diferit atunci când acționează în societățile democratice. Au ca victime bărbați, femei, copii, bătrâni. Însă, pe lângă distrugerea acestor vieți, există și un efect propagandistic. Sunt asasinați unii pentru a-i teroriza pe toți pentru a obține obiective politice și pentru a slăbi puterea unor state. În momentul actual, terorismul jihadist încearcă să ne submineze democrația. Delictele de terorism sunt publice. Asesini, asasinii se continuă, se, uh, se consideră eroi atunci când acești asasini au, acționează și își transmit uh, un mesaj. Însă, nu trebuie să uităm nici de rudele cel victimelor terorismului. În societățile democratice, uh, cu toții trebuie să suntem liberi. Justiția, adevărul, memoria, lucrul care uh, include lupta împotriva neg- negaționismului. Nimeni nu ar, nu ar susține impunitate în delictele de asasinare a copiilor sau femeilor. Însă sunt unii care cer impunitate pentru asasini. În statul meu, unii susțin impunitatea pentru acești teroriști și asasinii se simt mândri pentru acțiunile lor mie mi se pare inacceptabil, pentru că terorismul uh, este um, un atac împotriva demnității tuturor. Am cunoscut sute de victime ale terorismului în Spania și consider că Parlamentul European nu și-a folosit tot potențialul de a acționa împotriva uh, terorismului. O directivă de protecție a victimelor ar fi foarte binevenite. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în numele GUE NGL, doamna Martina Anderson, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După atacurile teroriste oribile din uh, vremurile recente, nu pot decât să manifest simpatia față de victime și față de familia acestora. Daesh este un monstru Frankenstein. Nu mai trebuie să fie susținut. Asta înseamnă că nici băncile europene să nu uh, mai uh, aibă venituri de 2 milioane de euro din uh, țiței. Sunt uh, acum uh, și refugiații care au apărut din cauza terorismului, din cauza ISIS. Mai ales uh, acolo unde au apărut, uh, mai ales acolo unde în Orientul Mijlociu au apărut forțe occidentale care nu au făcut decât să agraveze situația. Mi se pare că soluția nu este să bombardăm Siria. Vedem foarte clar cum uh, Nils Muzniak ne-a spus că până acum a existat impunitate. Văd că ceea ce se vorbește acum despre Irak, Libia, Siria arată că uh, trebuie să combatem dubla măsură să condamnăm toate actele de terorism. Există Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar guvernul britanic nu a reușit să respecte obligațiile de la articolul 2, și anume dreptul la viață. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh, on behalf, uh, Green. În numele verzilor are acum cuvântul Ian Filip Albrecht. Două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi noi am fost cu toții șocați văzând care sunt ultimele victime ale terorismului în urma atentatelor de la Paris. Șocul acesta, spaima care a fost diseminată în rândul cetățenilor, nu doar în democrațiile occidentale, ci pretutindeni în lume, trebuie să ne unească în așa fel încât să reușim să ne protejăm în fața acestor uh, potențiale atacuri teroriste. Iar protecția victimelor trebuie să aibă în vedere nu doar uh, acțiunile automat necesare, ci trebuie să aibă în vedere și uh, protecția în fața unor noi atentate, în așa fel încât să nu existe și alte victime. Și nu în ultimul rând, cel mai important pentru aceste victime este ca noi să avem toate datele problemei, ca să ne putem da seama de ce fel de protecție avem nevoie pe viitor să nu mai uh, lăsăm uh, totul uh, pe umerii acestor victime și să purtăm o dezbatere plină de emoție. Acest lucru e valabil atunci când ne întrebăm cum s-a ajuns la terorism, de exemplu. Ne uităm puțin în jur, ne dăm seama uh, care este criza din Orientul Mijlociu, care sunt războaiele care în continuare au loc acolo și pe care noi trebuie să le rezolvăm ca forță europeană uh, și vedem că multe formațiuni teroriste, mulți atentatori au fost uh, radicalizați în Europa și mai ales în centrele de detenție europene, iar noi trebuie să facem tot posibil pentru ca aceste acțiuni să uh, fie stopate. Și, bineînțeles, să vedem ce anume generează siguranță, cu adevărat. E clar că avem nevoie de o mai bună cooperare la nivelul autorităților europene, un mai bun schimb de informații și nu să îi supraveghem fără discernământ pe toți cetățenii. N-are cum să fie în acord acest lucru cu valorile și libertățile noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule eurodeputat Albrecht. Acum, în numele EFTD, are cuvântul domnul Batten. Un minut și jumătate. Datoria oricărui guvern este să-și protejeze proprii cetățeni și se spune adesea că teroriștii nu pot să câștige niciodată, dar nu e adevărat. Pot să câștige atunci când o mare parte a populației simpatizează cu obiectivele lor pe termen lung. În Regatul Unit, IRA a terorizat și a ucis oameni până au ajuns parte a guvernului din Irlanda de Nord nu mult sprijină IRA, IRA, dar mulți au votat pentru Sinn Féin. Aripa politica lor. Acum, acești uh, teroriști vor să creeze un califat sub legea Sharia. Ni se spune că majoritatea musulmanilor iubesc pacea și nu sunt violenți. Adevărat, dar nu majoritatea sunt problema. Minoritatea sunt problema. Și ei sunt membri ai aceleași religii dacă se urmează litera religiei respective, uh, ajunge într-o situație incompatibilă cu democrația și civilizația occidentală. Ne confruntăm cu o problemă uriașă în lupta împotriva ideologiei fundamentaliste în societatea europeană. Luna trecută am spus aici că primul pas ar fi să punem capăt migrației în masă din statele islamice. Politica Uniunii Europene de a primi milioane de migranți din state musulmane este o ruletă rusească cu viețile cetățenilor noștri. Mulțumesc. Din partea membrilor neînscriși, nu înțeleg un cartonaș albastru, nu apel la regulament. În ceea ce privește regula 11.2, care cere respect reciproc. Eu sunt membră a partidului Sinn Féin. În Irlanda de Nord, 160 de oameni au votat pentru mine. Mi se pare o rușine ca cineva în această instituție să facă o astfel de corelație alegătorii Sinn Fein votează pentru Sinn Fein pentru că avem un mandat, pentru că avem un program, pentru că le-am spus oamenilor ce vom face pentru ei și de asemenea au votat pentru că noi le-am prezentat un manifest politic. O jumătate de milion de oameni pe insula noastră votează pentru Sinn Fein. Așa că, în conformitate cu regla 11.2, cred că membrii Parlamentului trebuie să dea dovadă de respect reciproc. Nu asta am auzit de la vorbitorul anterior. Vă mulțumesc. Din partea membrilor neînscriși, domnul Lampros Fontulis, un minut. Sîmera i Επιτροπή μας λέει πως ζητά προστασία και υποστήριξη για Astăzi am auzit din partea Comisiei că extinde protecția către victimele atacurilor teroriste. Trebuie să înțelegem și ceea ce se întâmplă cu familiile și să respectăm memoria victimelor. Însă, din păcate, unele state ale Uniunii au criterii diferite în ceea ce privește atacurile terorismului, conform identității victimelor și ale atacatorului și eu cred că nu trebuie să fie acordată niciun fel de protecție uh, în cazul atacurilor naționaliste. Fiul meu și unul dintre prietenii săi a fost asasinat în mod brutal și nu s-a uh, acordat niciun fel de susținere victimelor uh, sau familiilor victimelor conform directivei. Din potrivă, au fost ridicate obstacole și din 80 de atacuri nu s-a făcut niciun, nicio arestare, deci ar fi foarte bine dacă comisia ar arăta un interes în victime și pentru a le proteja și pentru a ne proteja pe noi toți, indiferent de ideologia noastră. Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Elisabeth Elisabeth Vosenberg Vriundi din partea PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă bucur să aud că toate grupurile politice sunt de acord că Directiva avută în vedere nu protejează suficient victimele terorismului. Terorismul este o crimă împotriva umanității. Este un atac foarte specific la adresa Uniunii Europene și la adresa umanității, iar victimele au nevoie de recunoaștere, respect al drepturilor lor și consiliere juridică, psihologică și nu numai, indiferent unde e atacată democrația, această protecție trebuie garantată. Și țara mea a fost terorizată ani de zile. Deci, indiferent de unde vin acești teroriști, dacă vin dintr-o ideologie religioasă sau nu, ca ISIS, rezultatul este că diseminează panică și uh, durere. Trebuie să luăm măsurile necesare împotriva acestora. Răspunsul Uniunii Europene în fața terorismului trebuie să fie mai multă democrație. Să nu ne panicăm, să nu fim terorizați, pentru că eu cred că trebuie să impunem normele democratice în așa fel încât aceste lucruri să nu scape de sub control. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Lopez Aguilar. Vă rog frumos, un minut și jumătate. președinte, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Atentatele din 13 noiembrie au îngrozit Europa, însă au mai fost și atacurile de la Charlie Hebdo și la Londra și în Spania din 2004. Și eu vorbesc în limba spaniolă și reprezint societatea spaniolă în uh, acest parlament reprezintă o societate spaniolă care a fost îngrozită timp de zeci de ani de uh, terorismul ETA și susțin un partid care a susținut scoterea în afara dezbaterii uh, lupta împotriva terorismului și uh, susținerea victimelor pentru demnitate, pentru memorie, pentru ajutarea acestor victime și de aceea susțin inițiativa complementară a celei din octombrie 2012, care nu uh, pune accentul suficient pe drama victimelor terorismului, uh, punând accent pe măsurile uh, medicale și psihologice de protecție, de asistență juridică de susținere în toate procesele care vizează victimele terorismului. Eu sunt convins că o directivă specială în acest sens ar, ar fi extrem de utilă pentru recunoașterea victimelor terorismului, pentru că atunci când uh, teroriștii lovesc, uh, ei vor, vor să ne lovească pe noi toți uh, de, democrației și trebuie să susținem victimele la scară europeană pentru a respecta statul de drept în întreaga Europa. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Helga Stevens, un minut. Voorzitter, collega's, ik maak graag van de kans gebruik om. Domnule președinte, dragi colegi, profit de această ocazie pentru a vorbi despre victimele mai speciale ale terorismului, persoanele cu handicap. În cazul tuturor contactelor cu poliția, cu justiția, aceste victime trebuie să se bucure de un tratament adecvat, să primească sprijinul necesar și când este vorba de comunicare, persoanele Uh, adesea e nevoie de un interpret specializat, mai ales în instanță. Trebuie să existe o persoană de încredere în uh, care să aibă nădejde aceste persoane. Până acum acesta este un punct minus uh, în multe state membre. E nevoie de sprijin, de clarificare. Dreptul la înțelegere activă și pasivă trebuie să fie unul de care se ține cont și la comisie. Mulțumesc! Thank you well. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnul James Nicholson, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Simt toată compasiunea pentru victimele terorismului din Europa și din alte părți. Sunt astfel de oameni și în Irlanda de Nord, în circumscripția mea. Știm că, de regulă, teroriștii nu lucrează singuri. Ei fac schimb de experiență între diferite grupuri. La fel ar trebui să operăm și noi, să facem schimb de experiență, cum să-i putem ajuta mai bine pe aceste victime ale terorismului. Ei au nevoie de sprijin la mult timp după ce mass media uită de ei. În circumscripția mea sunt multe persoane, multe familii care încă se confruntă cu trauma adusă de decenii de terorism. Nevoile lor sunt complexe și se schimbă în timp. Victimele nevinovate și supraviețuitorii au nevoie de dreptate și de justiție. Au, drept, au dreptul să nu fie retraumatizați de acești teroriști. Trebuie să facem o diferență clară între victime nevinovate și făptași. Cei care recurg la crimă nu sunt victime. Eu sprijin victimele, nu făcătorii de victime. Mulțumesc. Acum trecem la Catch the Eye. Domnul Hayes, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Salut această propunere și vreau să o felicit pe colega mea, Teresa, pentru că, iată, aduce în atenție nevoile victimelor ne revină răspunderea, domnule președinte, de a ajuta pe acei oameni care sunt victimele nevinovate ale terorismului peste tot în cele 28 de state ale Uniunii. În Irlanda, noi am fost victimele unei campanii criminale desfășurate de IRA. Mai bine 35 de ani au fost asasinate, intimidări, și de asemenea, veniturile acumulate de ei prin infracționalitate au fost investite în activități criminale. Trebuie să-i sprijinim pe cei care se refac după traume, care jelesc pe cei pierduți. În situația în care țara noastră s-a schimbat atât de mult după acordul de pace, trebuie să facem mai multe. Fac un apel la Comisie să vadă peste șase luni dacă statele membre au transpus în canonul de drept intern legislația adoptată de această instituție și să ne arate care state membre nu s-au achitat această obligație. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu, e târziu, însă domnul Nicholson va accepta cartonaș albastru de la doamna Jimenez Beteril. Uh. Eh, Eh, da, cer scuze, domnule președinte, nu vreau să întreb nimic pe domnul Nicholson. Aș dori să-mi dați o secundă în această dezbatere pentru a reaminti pe cei care au căzut în urmă cu două zile la un atac din, de la ambasada spaniolă din Kabul sunt doi polițiști de la această ambasadă și merită să fie menționați în această dezbatere cu privire la victimele terorismului. Vă mulțumesc. I understand you, madam, but I can repeat. Vă înțeleg, dar repet, este vorba de uh, procedura Catch the Eye și um, procedura cartonașului albastru, care este doar pentru întrebări. Domnul Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Atacurile însângerate din Paris cu sute de morți și răniți impun acum o decizie împotriva terorismului cu protejarea victimelor. Îi susțin pe aparținătorii victimelor uh, ISIS avem directiva 19 din 2012 în acest sens, care este o primă, un prim uh, pas, dar insuficient. De aceea avem nevoie de o nouă directivă specifică, exact pentru sprijinirea victimelor terorismului, mai ales după aceste mari atentate comise de jihadiști. E o necesitate. Uh, această directivă a devenit o necesitate și pentru a o îmbunătăți, pentru a oferi uh, sprijin și protecție mai bună, avem nevoie de o luptă politică împotriva terorismului. Trebuie să combatem Daesh, trebuie să vedem ce se întâmplă în statele arabe, ce se întâmplă în Turcia, ce se întâmplă cu toate statele, de fapt, care sprijină Turcia. Avem nevoie de pace și uh, dreptate socială în Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! domnule președinte amenințarea teroristă globală, globală și caracterul specific al acestor atacuri și tipologia celor afectați ne obligă fie să adăugăm la directiva pentru victime o directivă cu privire la terorism pentru că ne confruntăm cu, un, cu fapte total diferite. Avem nevoie de o recunoaștere la nivel european a acestor atacuri teroriste, să se limiteze sarcina birocratică pentru utilizatori care să garanteze durabilitatea asistenței și care să țină cont de dimensiunea transnațională. Victimele au nevoie de empatie, umanitate și înțelegere, dar și acces la servicii peste tot în Uniune. Trebuie să luptăm împotriva teroriștilor cu democrație, cu inteligență și trebuie să susținem victimele care susțin fără nicio vină, care, care suferă fără nicio vină. Să nu uh, dăm niciun pas înapoi în fața teroriștilor care încearcă să ne schimbe modalitatea de, a, de trai. Vă mulțumesc. Urmează domnul Tomț. Da. Žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami. Mulțumesc. Din nefericire recent a trebuit să discutăm foarte multe subiecte pe plăcut în loc să ne ocupăm de acele chestiuni pozitive menite a îmbunătăți situația tineretului în materie de ocupare a forței de muncă și așa mai departe. În loc de asta ne confruntăm cu probleme ridicate de terorism și de situația victimelor. Sigur, sperăm că toate măsurile adoptate vor fi eficiente și sperăm să fim eficienți și în a împiedica astfel de atacuri pe viitor, dar realitatea e alta. Cei care au supraviețuit acestor atacuri au rămas marcați pe viață, ei și familiile lor, și e important să înțelegem asta. De aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere. În primul rând, pentru a împiedica repetarea unor astfel de atacuri, dar dacă acestea se vor repeta, trebuie să mergem mai departe și să încercăm să oferim un maximum de asistență, implicând toate organizațiile pe care le avem, uh, asistență juridică, medicală, psihologică victimelor și familiilor lor. Domnul Iacovcici. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Europa je nedvosmisleno... Vă mulțumesc. Europa, fără îndoială, este continentul toleranței, din păcate, tot fără niciun fel de îndoială, Europa uh, cade victimă terorismului. Să ne amintim de brigăzile roșii din Italia, de uh, brigada meinhof pader în Germania, și de cei care au lovit la Madrid, la Londra și la Paris. Toate aceste atacuri au avut loc în Europa. De aceea avem nevoie de o directivă cu privire la victimele terorismului pentru a crea un sentiment de solidaritate între victime. Trebuie să acționăm la nivel european, național, regional și local. Trebuie să ajutăm victimele terorismului pentru că acestea locuiesc undeva într-un oraș, într-un sat, și ar trebui să includem aici uh, toate serviciile. Vă mulțumesc, domnul Franz Bogovici. Mulțumesc foarte mult. Secolul 20 a fost marcat de tot felul de uh, sisteme totalitare care au refuzat să recunoască drepturile tuturor cetățenilor din Europa. Secolul 21 deja era marcat de prezența diferitor grupări care au atacat civilii dar altfel față de ce eram noi obișnuiți. Acum avem uh, terorism uh, de masă, atacuri în masă, atacuri care vin în contradicție totală cu societatea noastră democratică și sunt atât de multe victime. De aceea, sprijin propunerea astfel prezentată de comisie astăzi, victimele trebuie avute în vedere și trebuie să prevenim orice alt atentat. Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele Comisiei, doamna comisar Biencovska, vă dau cuvântul. Thank you very much, President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Vă mulțumesc pentru observațiile făcute. Am să transmit, domnule comisar Iurova, esența discuțiilor de aici și aș dori să vă spun câteva lucruri la rândul meu. Suntem de plin angajați în lupta împotriva terorismului și a radicalizării și sunt recunoscătoare Parlamentului European pentru acest raport privind împiedicarea radicalizării și a recrutării de cetățeni europeni de către organizațiile teroriste, raport adoptat cu câteva săptămâni în urmă. Cred că o cooperare strânsă între protagoniști la nivel local, național, regional este esențială și trebuie să încurajăm această cooperare între factorii din teren, inclusiv când e vorba de sprijinul acordat victimelor terorismului și familiilor lor. Comisia înțelege că situațiile acestor victime uh, diferă de situația în care se confruntă victimele altor tipuri de uh, crime. Și de aceea e nevoie de o nouă directivă. Avem în vedere o astfel de propunere care să prevadă măsuri de sprijin pentru victimele terorismului și pentru familiile lor. Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru o adoptare rapidă a propunerii de directivă privind lupta împotriva terorismului și am să transmis mesajul dumneavoastră către doamna comisar Iurova, mai ales solicitarea dumneavoastră de a verifica perioada de punere în aplicare acestei directive. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Bună seara, stimați colegi! Aici se încheie această discuție. În ordinea de zi avem